So, guten Morgen, liebe Kollegen. Bună dimineața, stimate colegi, stimați colegi. Continuăm întâlnirea comisiei noastre. Constat că, în ciuda zăpezii din Bruxelles, mulți au reușit totuși să ajungă la Parlament. La mine acasă, stratul de zăpadă este deja de 40 de centimetri, nu de o un centimetru jumate ca aici, dar e adevărat că noi acolo poate suntem mai bine pregătiți pentru iarnă. Trebuie să spun de altfel că Bruselul acoperit de zăpadă parcă arată mai atrăgător decât uh, cenușiul cotidian. Propunerea noastră era să începem cu punctul 12 raportului Sergio Berlato, Vom avea un sfert de oră la dispoziție, după aceea pentru un timp va veni președintele Buzec în mijlocul nostru. Aș spune că acea întâlnire să o limităm la 20-25 de minute pentru ca după aceea din partea fiecărui grup politic să poată să vorbească câte un coleg, iar după aceea votăm raportul Marisei Matias pe marginea bolii Alzheimer. Există și multe amendamente, dar sper că vom putea să ne încadrăm în timp. Deci, raportul lui Sergio Bellato, recunoașterea agriculturii ca sector strategic în contextul siguranței alimentare. Aici votăm în legătură cu amendamentul 1, Arsenis Lepaj Pirilio. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Se adoptă. Și îi folosesc cartela de vot, poate va fi necesară. Trecem apoi la amendamentul 3. Ferreira, John Maria Ugias. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. John Maria Ucias, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Ferreira, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 6. Ferreira, John Maria Ucias. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 7. John Maria Ugias și Ferreira. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 8. Perilio. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 9. Elena Antonescu pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. Încă o dată deschidem votul. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 25 împotrivă, se respinge. Numărul 11, Cio Maria Uceas. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Numărul 10, Rovana Plumb. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 12. Ferreira și Arsenis. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Numărul 13. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Numărul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Numărul 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Eu aș spune că se respinge. Numărul 16 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 17. Este de lange pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 19. Votul pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a treia. Pentru, cade, mă scuzați. Deci partea a treia cade, dar mai avem o a patra parte. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 20. Din nou vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Verificăm. Deci verificăm prima parte, amendamentul 20. Și cardul lui Dan Jorgensen. Atunci încheiem votul. Se adoptă. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a treia. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 23. Gardinii pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 27. James Nicholson. Votul pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Aș spune că se respinge, dar putem verifica electronic. Deci deschidem votul pentru prima parte. S-a închis votul. Se respinge. Partea a doua. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Partea a treia. Pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. La 28. Lepaj Gio Maria Ucias. Avem un amendament oral. În ultima propoziție să nu spunem and promoted development the street of agriculture, ci doar and promote sustainable agriculture practices. Dacă nimeni nu are nimic împotrivă, atunci să punem la vot cu acest amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul oral, deci, nu a fost de folos. 29. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30. Pentru?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 Abțineri se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 40. Arsenis Lepa și alții pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm pentru 40. S-a închis votul. Este clar, se adoptă. 41. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri, Verzii nu votează. Da, nu, abțineri. Verificăm 44. Atât de lenți dis de dimineață. Es beendet. Înțeleg că e târziu, dar nu prea târziu pentru a determina o diferență, se adoptă. 45, Pirilio, Mario. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 46 a fost retras. 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri.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 abțineri, verificăm 54. S-a închis votul. Se adoptă. 55 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56. Spri... Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă de asemenea. Și votul final. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul 44 de voturi pentru, niciun vot împotrivă. Sincere felicitări lui Sergio Belato pentru acest raport al Comisiei Envi. Ich ähm, würde Folgendes vorschlagen. Aș propune, din moment ce președintele nostru trebuie să sosească în fiecare secundă, vreau să o rugăm pe Marisa Matias să ne spună câte ceva despre amendamentele de compromis, pentru că este un raport destul de uh, serios și poate că nu toți suntem la curent cu, chiar cu ultimele compromisuri. Deci aș ruga o să ne facă o introducere, pentru că vom vota numai după ce discutăm cu președintele Busec. Vă rog, doamnă, aveți cuvântul. Obrigada, senhor Presidente. Ehm, Mulțumesc, domnule președinte. În prezentare se va explica ce vom vota și compromisurile la care am ajuns. Constrângerile impuse în ceea ce privește întocmirea acestui raport au făcut uh, ca o mare parte a raportului să fie sub formă de amendamente, știți cum se întâmplă și vă mulțumesc încă o dată tut- și mulțumesc încă o dată tuturor colegilor, nu numai raportorilor din umbră, dar și celorlalți colegi care au depus uh, o sumedenie de amendamente pentru acest raport, printre care și eu însă, fiindcă așa am putut uh, să-l completez. Am... Uh, iată deci propunerea de 16 amendamente de compromis, dintre care avem unele amendamente consolidate și trei amendamente de compromis. În termeni generali, prin aceste amendamente de compromis am încercat uh, să ne concentrăm pe chestiunile fundamentale am dorit, uh, pe care am dorit să le subliniem mai mult în acest raport. prioritatea prevenirii și diagnosticării în, în cadrul bolii Alzheimer, printre alte demențe, a încercat să fie scoasă în evidență. Am încercat prin aceste compromisuri să punem accent și pe cooperarea între statele membre și și să avem uh, cooperare și nu activitate fragmentată, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani. Am uh, încercat să tragem unele învățăminte și să le accentuăm în ceea ce privește așa numitele cele mai bune practici în acest domeniu, dat fiindcă este un sector care afectează un procent foarte mare al populației și este o problemă de sănătate foarte importantă. Iată de ce, de ce este foarte important să se sublinieze cele mai bune practici și să se tragă învățăminte de pe urma acestora la nivel european. Mai apoi, un alt element fundamental ține de cercetare și aici ne bucurăm că au avut loc evoluții recent. Deocamdată nu există dovezi științifice clare în ceea ce privește o relație cauză-efect între unele simptome, unele tulburări și după aceea apariția Alzheimerului și a altor uh, demențe. Există însă foarte multe informații pe care le avem la dispoziție, iată de ce trebuie să punem accent pe cercetare și pe cooperare între statele membre, între instituțiile de cercetare. Și aici fac o paranteză pentru a spune că intervenția trebuie să meargă mult mai departe de cercetarea din domeniul farmaceutic și farmacologic și să se țină cont și de alte, alte domenii de cercetare și de investigație. Am încercat să ținem cont și de acest aspect în compromis și, în ultimul rând, un, câteva cuvinte despre demnitatea pacienților, a îngrijitorilor, îngrijitorilor și a rudelor, dar mai ales a bolnavilor. Iată, acestea erau liniile mari ale compromisurilor. Am încercat uh, să întărim accentul principal al acestui raport ținând cont uh, de toate contribuțiile pentru care vă mulțumesc, uh, stimați colegi, Iată de ce, e, da, având toate aceste contribuții, era foarte important uh, să, direcționăm, să ne direcționăm acțiunea către accentul principal al acestui raport. În mare, consider că observațiile și contribuțiile sunt pozitive și îmbogățesc acest raport, iar eu sper ca aceste compromisuri să Mulțumesc pe autorii de amendamente. Noi am discutat uh, pe larg uh, toate aceste amendamente. Mulțumesc raportorilor din umbră pentru cooperarea lor și iată sper ca toată lumea să fie mulțumită de rezultatul discuțiilor. Vă mulțumesc! Uh, Mulțumim, Marisa Matias, pentru aceste comentarii referitoare la amendamentele de compromis? Există observații? Cineva dorește să-și exprime acordul sau să protesteze? Să se opună? Văd că nu. Vedeți că încerc să trag, încerc să trag un pic de timp. Când vine, de fapt, președintele? Vine la 9, la 9 și jumătate. Um, nu cred că ar fi o idee bună să începem votul și apoi să-l întrerupem. Cred că mai bine așteptăm un pic până vine domnul președinte. Bine, atunci începem votul. Uh, um, cred că e pe drum președintele și când ajunge o să întrerupem votul. Asta este. Bun. Începem atunci cu votul. Alineatul 1. Este vorba de amendamentul 75 al Marisei Matias, al raportoarei. Cine e pentru? A, nu, spune președintele. Am uitat compromisul numărul 9 la alineatul 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem pe pagina următoare. 78, Cristina Gutierrez Cortines, cine pentru? 78. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 79. Elena Oana Antonescu, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 80. Elena Antonescu. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum, compromisul 10, la alineatul 2. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Atunci, mergem mai departe cu Amendamentul 89, Teodoros Schilacakis. Vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a treia. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 90. Cu amendament oral în partea a doua, dar avem un vot pe părți. Prima dată, prima parte. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua atunci e caducă. 91, Nessa Childers. Vot pe părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 92. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 93. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11 la alineatul 3. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 97. Frederic Ries. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 98. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 12 la liniatul 4. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Atunci trecem la 101. Marina Ianacudakis. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 102. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 103 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 105 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 107 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 108 pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm prin vot electronic. 108. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 13 la aliniatul 5. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem atunci la 115. Vot pe părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua devine ca și atunci la 116. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 117 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 118 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 119 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 125 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Președintele Busec a sosit. Facem aici o pauză. Întrerupem votul. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe die Freude, unseren Dragi colegi, am marea plăcere să-l salut în această dimineață pe președintele Buzek, un uh, om care cunoaște foarte bine situația în ceea ce privește protecția climei, pentru că a fost membru în Comisia Envi, de asemenea a fost alături de noi la ultima conferință de la Copenhaga. Președintele monitorizează cu mare atenție activitatea comisiei noastre și ne susține în munca noastră. Săptămâna trecută, la Strasburg, am adoptat rezoluția Parlamentului European pentru conferința de la Cancun. Au fost controverse, dar au fost și foarte multe puncte comune, puncte care ne unesc indiferent de grupul politic din care facem parte. Vreau să-i dau cuvântul președintelui Buzek pentru a face câteva observații Comisiei noastre pe marginea conferinței de la Cancun, sub, pe marginea subiectului protecția climei, tot ce ține de acest subiect. Vă rog, domnule. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Am înțeles că aveți voturi, dar nu o să vă răpesc prea mult din timp, fiindcă știu că mai aveți uh, și un alt raport. Nu o să stau decât câteva minute, șapte, minute, să zicem. În primul rând îmi cer scuze pentru că nu am putut să mă întâlnesc cu cei dintre dumneavoastră care fac parte din delegație care se deplasează la conferința de la Cancun marțea trecută. Am uh, discutat bugetul și eu sunt uh, președintele Comisiei de Conciliere a Parlamentului European și eu organizez toate întâlnirile între Consiliu și Parlamentul European, deci vă închipuiți că asta a avut întâietate. Nu am, nu am prezidat nici discuțiile uh, de la Strasburg privind uh, schimbările climatice cu Connie Hedegaard, fiindcă am avut iarăși o reuniune a foarte important, uh, cu președinții și a trebuit să mă pregătesc pentru discuțiile cu unii miniștri din Consiliu și așa mai departe. Dați-mi voie să vă spun că m-am întâlnit și eu cu um, doamna comisar Connie Hedegaard și am discutat uh, toate chestiunile importante. Știți și dumneavoastră de la doamna comisar despre ce e vorba. Și chestiunea cea mai importantă din punctul de vedere al doamnei comisar, sunt măsurile de adaptare la schimbările climatice, împădurirea, în general, tehnologia, transferul de tehnologie aici. Aici aș dori să subliniez că nu este vorba de transfer între țările dezvoltate, dar și de schimburi tehnologice între țările dezvoltate deci mă scuzați, nu doar între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, dar și între țările dezvoltate uh, înseși. Iar în ceea ce privește acordurile de după Kyoto, acorduri obligatorii, am uh, discutat cu doamna Connie Hedegard despre Johannesburg, despre conferința climatică de acolo, uh, mai degrabă decât cea de la Cancun. Trebuie să o luăm pas cu pas, până ajungem la un acord final. Vreau să vă informez că am semnat și trimis o scrisoare oficială președintelui Barroso privind cei 17 membri suplimentare ai Parlamentului European care sunt gata să se deplaseze la Cancun, în afară de delegația oficială alcătuită din 15 membri. Deci, mai adăugăm 17 membri care au fost acreditați și se vor duce la Cancun. Am căzut deja la un acord la conferința președinților, că vor face parte din conferința oficială. Chiar dacă vor avea acreditare, totuși nu vor face, îmi cer scuze, parte din delegația oficială. Avem o delegație oficială de 15 persoane, dar avem încă avem uh, acest surplus de 17 membri acreditați. Ei ne vor reprezenta vor reprezenta Parlamentul uh, cu un uh, întâlnirile cu presa, la conferințe de presă, exprimând punctul de vedere al Uniunii Europene. Am citit și nu mi-a fost deloc ușor, am citit uh, ultima noastră rezoluție, punctul 79 uh, cere președintelui să trimită mai departe rezoluția Consiliului Comisiei Guvernelor și așa mai departe. Această rezoluție este foarte bună, cuprinzătoare, se, se face referire la toate aspectele importante și doresc să vă felicit pentru redactarea să felicit comisia mea pentru redactarea acestui document. Vreau să vă spun și despre trilogurile de luni și marți, săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare veți fi la Cancun. Cu toții. Bine, 15 plus 17. Poate. Luni și marți vor avea loc triloguri. Coreperul are loc miercuri. Deciziile coreperului vor fi adoptate sau nu de conferința președinților joi, o conferință foarte importantă, iar Consiliul va lua hotărâri vineri, iar apoi totul se va desfășura cum trebuie. Vom putea vota bugetul um, european pentru 2011 pe 15 decembrie, la ultima sesiune de la Strasburg. Eu am discutat pe, îndelete această problemă. În două ore mă întâlnesc cu premierul Rutte la Haga. Această chestiune este foarte importantă. Trebuie să discutăm cu statele membre și să le explicăm punctul nostru de vedere. Este extrem de important. Avem cu toții o răspundere comună. Nu vreau să dau vina pe nimeni. Nu vreau să arăt cu degetul pe nimeni. Uh, nu vreau să arăt cu degetul la nicio țară care nu a ajuns la un acord până acum, fiindcă, fiindcă exista această posibilitate. Și acum trebuie să discutăm. Trebuie să discutăm la nivelul uh, Parlamentului, Comisii și statele membre. Iar săptămâna viitoare vreau să mă deplasez în Marea Britanie pentru o discuție simil- similară. Și îmi pregătesc această vizită oficială la începutul săptămânii în Marea Britanie. Eu mi-asum această răspundere și vă urez tuturor să obțineți rezultate la cele patru puncte, aspecte foarte importante. Nu, acesta nu este uh, acordul uh, obligatoriu final. Acesta este cel mai important pentru noi, dar până la urmă și aceste puncte sunt pași importanți făcuți înainte către acest acord obligatoriu de la Johannesburg 2012. Vă urez toate cele bune, stimați colegi, și vă mulțumesc din suflet. Exactly Șapte minute fix, cum ne-ați promis, cum ne-ați spus, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte Buzek pentru că ați venit la ședința comisiei noastre. Toată lumea știe cât de devotat sunteți eh, protecției mediului și cât de implicați sunteți. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați eh, vorbit astăzi. Aveți, veniți cu vești bune, cum că în afară de delegația oficială de 15 membri, încă 17 colegi care s-au arătat interesați de deplasarea la Cancun vor fi acreditați și iată, ați uh, stârnit veselie în rândurile colegilor noștri, fiindcă în, ultimul, în ultimele zile și săptămâni ne-am cam certat pe tema asta. Bineînțeles, uh, bugetul reprezintă subiectul principal pentru plenara din decembrie și înțelegem întru totul faptul că aveți foarte multe angajamente, foarte multe întâlniri și trebuie să depuneți foarte mult efort pentru a încununa cu succes bugetul pe 2011 cu cu încercând ca Parlamentul să își uh, treacă propunerile prin Consiliu. E greu cu 27 de membri la noi, dar la Consiliu poate fi și mai greu. Vă urăm foarte mult succes la Cancun și, așa cum ați spus dumneavoastră, sperăm să se înregistreze progres. În această dimineață spuneam că SUA și China se apropie, se apropie astfel încât dacă Uniunea Europeană își uh, asumă un loc fruntaș. Sperăm că vom pregăti următoarea întâlnire de la Johannesburg, care va fi încunată cu succes. Dumneavoastră vă veți ocupa. Încă o dată vă urăm succes și vă mulțumim. So, Präsidenten sind viel beschäftigt. Președinții sunt foarte ocupați. Am reușit să îl prindem un pic pe președintele Buzek, dar acum ne reîntoarcem la vot. Rămăsesem la amendamentul de compromis 14, la liniatul 7. Cine este pentru? Compromisul 14, aliniatul 7. Împotrivă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 145. Nessa Childers. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 146. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 147. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 156. Vot pe părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 158 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 16 la liniatul 11. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 165 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 166 pentru. Împotrivă. Abțineri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 Împotrivă. Abțineri se adoptă. 176 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 177 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 178 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 181 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 182 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 183 cu amendament oral și vot pe părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, cu amendamentul oral, e caducă, nu mai trebuie să o votăm. 184. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 185 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 186 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 187 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 188 pentru.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 Se adoptă. Trecem atunci la amendamentul de compromis numărul 2. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă și acesta. Trecem atunci la 19. Elena Oana Antonescu. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Douăzeci și șapte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 27. S-a închis votul. Se respinge. 28. E amendament lingvistic, da? Da, dar trebuie să-l votăm. 28. Cine pentru? Împotrivă. ațineri, Se respinge. 30. Și 33 împreună. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31 e caduc. 32. Cine pentru? 32. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34. Vot pe părți cu amendament oral. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua e caducă. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul consolidat 4. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 47. Vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 5. Nu vreți să verificăm partea a doua? Bine. S-a închis votul. Se respinge. Deci partea a doua se respinge.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 Abțineri? Se adoptă. Liberalii o să-mi explice la sfârșitul ședinței care a fost poziția lor pentru că au fost împotriva la toate aceste chestiuni. 59. E aceeași situație, doar prima parte. O votăm. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua a fost retrasă. 60 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 66. Cu vot pe părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Interesant. Partea a doua. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 68. Filip Juvan. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 70 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 72 pentru. Împotrivă. Verificăm. 72. S-a închis votul. Se adoptă. 37, 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă și acesta și am ajuns la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 48 voturi pentru, niciun vot împotrivă, o singură abținere. O felicităm pe Marisa Matias pentru acest raport. So, für den Präsidenten hatten wir eine halbe Stunde einkalkuliert. Calculasem o jumătate de oră pentru președinte, pentru domnul președinte, dar a plecat mai repede, așadar am câștigat 20 de minute. Încheiem acum sesiunea. Începem la ora 15 cu audierea lui Catherine Gesle Langwell și uh, EFSA. 20 de minute, întrerupere.